Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Bine ați venit, dragi colegi. Declar deschisă conferința președinților cu ușile închise în ceea ce privește prezentarea rezultatelor summitului de săptămâna trecută. Urez bun venit președintelui Consiliului Herman Van Rompuy și președintelui uh, José Manuel Barroso. Bun venit, dragi colegi, doamnelor și domnilor! Primul punct de pe ordinea de zi, după cum știți, Curtea Europeană de Justiție s-a exprimat cu privire la calendarul pe anul 2013 al Parlamentului, l-a declarat nul și acum avem uh, un anumit timp la dispoziție în Parlament pentru a-l schimba. Trebuie claritate pentru munca noastră în viitorul apropiat, prin, de aceea vreau să spun că de dragul continuității și uh, de dragul de depline funcționul la Parlament în calitate de colegiuitor, sugerez să um, reluăm acest subiect pe 14 ianuarie. De asemenea, vă spun că pe data de 10 ianuarie se va reuni conferința președinților pentru a vota noul calendar pentru 2013. Deci vom începe pe 14 ianuarie la Strasburg și pe 10 ianuarie vom discuta despre un nou calendar pe care vi-l voi prezenta atunci la Strasburg. Și acum, în ceea ce privește deschiderea conferinței președinților. Dacă sunt intervenții pe procedură, nu e cazul. Atunci, așa se adoptă. A, nu, domnul Odi. Domnule președinte, aș dori să vă atrag atenția asupra articolului 15 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, punctul 6, care prevede că președintele Consiliului European prezintă un raport în fața Parlamentului European după fiecare întâlnire a Consiliului European. Aș dori să vă întreb de ce de luni de zile uh, Uh, există acest obicei de a prezenta rezultatele în conferința președinților, în prezența membrilor, dar nu la dezbaterile de la Strasburg. Uh, pur și simplu, în istorie, schimburile la nivel politic ar trebui să se regăsească în la plenara Parlamentului European Uh, și în uh, procesul verbal al plenarei nu se regăcesc aceste schimburi de opinii. De aceea țin, uh, să se țină cont de această observație. Mulțumim, domnule Odi. Se va lua notă de observația dumneavoastră și președintele Consiliului se va prezenta în fața plenarei Parlamentului European cât de curând pentru a face un raport în legătură cu dezbaterile din Consiliul Euro European. Faptul că Consiliul a avut loc joi și faptul că următoarea plenară a Parlamentului va avea loc doar din 14 ianuarie încolo, um, dus la situația în care grupurile parlamentare, inclusiv grupul dumneavoastră, a invitat președintele Consiliului uh, la această conferință a președinților în prezența membrilor, nu în plenară, ci în fața Parlamentului European reprezentat de această dată de conferința președinților deschisă membrilor. Deci presupun că sunteți de acord cu acest uh, mod de a proceda pentru a putea discuta că domnul Van Rompuy și domnul Barroso mult mai rapid, nu trebuie să așteptăm jumătatea lunii ianuarie. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul domnului președinte al Consiliului, Herman Van Rompuy. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, Per ansamblu, săptămâna trecută a fost uh, una memorabilă pentru Uniunea Europeană. Luni am fost la Oslo, miercuri și joi ministrii de finanțe au respectat termenele limite stabilite de Consiliu și au fost de acord cu propunerea pentru mecanismul unic de supraveghere bancară, um, dosar care trebuie discutat cu Parlamentul European. Este o piatră de temelie pentru Uniunea Bancară. Joi s-a luat o decizie cu privire la Grecia și Uh, iată că Grecia urmează acum un curs durabil de redresare economică, arătând că euro, zona euro nu e una care se va dizolva. Mai târziu, joi, am discutat la Consiliul European cu privire la viitorul zonei euro și ne-am axat pe două subiecte unde sunt necesari pași adiționali pe lângă ceea ce s-a realizat uh, deja. Pași care vor putea fi întreprinși. În primul rând, trebuie să ne consolidăm sistemul bancar avem un progres prin crearea uh, SSM, Single Supervisory Mechanism, mecanismul unic de supraveghere care va consolida sectorul financiar. Dacă am fi avut acest nivel de supraveghere în urmă cu 10 ani, să știți că criza financiară nu ar fi fost niciodată atât de gravă. Am obținut acest rezultat în doar câteva luni, pentru că în iunie nu aveam absolut nimic, după care am acționat în baza unui prim uh, raport al celor patru președinți. După pauza de vară, Comisia avea deja propunerile pregătite și iată că în trei luni miniștrii de finanțe au ajuns la un acord, iar Parlamentul și-a adoptat deja poziția la nivelul comisiilor parlamentare și este dispus să um, ajungă la finalizarea acestui dosar. În iunie le-am cerut ministrilor să ajungă la un acord cu privire la detaliile uh, mecanismului unic de supraveghere, termenul fiind decembrie și iată că l-au respectat. Asta arată că Uniunea Europeană, când vrea, are posibilitatea de a lua decizii uh, în timp util. Este un test crucial al credibilității noastre. În ceea ce privește acordul obținut de cele 27 de state membre pe mecanismul de supraveghere, Rezultatul este unul bun, sublinează uh, nevoia de a avea măsuri pentru zona euro, oferind un sistem voluntar pentru cei care vor să participe din afara acesteia. Este un sistem unic, dar se ține cont uh, de uh, divizarea prerogativelor între BCE și autoritățile naționale. În ceea ce privește BCE, există o separare foarte clară între politica monetară și cea de supraveghere și, nu în ultimul rând, se menține integritatea pieței unice pentru serviciile financiare. Însă, nu ne-am oprit aici, ci deja ne gândim mai departe – Pașii adiționali sunt uh, absolut primordial, primordial pentru viitorul Uniunii Europene și am analizat în baza raportului pe care l-am pregătit împreună cu domnul Barroso, cu domnul președinte Draghi și cu domnul Juncker. Acest document se bazează pe documentul uh, interimar prezentat în, în octombrie trecut și oferă un input uh, uh, și ține cont de input, inputul, mă scuzați, oferit de comisie în blueprint uh, dar și de arhitectura uh, Uniunii Economice și Monetare și arhitectura Single Supervisory Mechanism, ambele subiecte fiind tratate în raportul doamnei Marian Tyson la Parlament. Eu am avut schimburi de vederi cu uh, doamna Tyson și cu doamna Pervanș Perez, președinta Comisiei de Ocupare. Iar în urma acestor negocieri, Consiliul a fost de acord ca în prima jumătate a anului următor să creeze un cadru operațional și să, defi, defin, să definească toate activele, astfel încât, în momentul în care e implementat uh, mecanismul de, de stabilitate, să putem să um, recapitalizăm băncile în mod direct. În ceea ce privește mecanismul de supraveghere, am decis în baza raportului celor patru președinți că atunci când vom avea acest sistem gata implementat, să avem un sistem unic de rezoluție cu toate prerogativele necesare, pentru ca în cazul în care uh, există o bancă ce are nevoie de ajutor, să avem instrumentele necesare pentru a face asta. Comisia la anul va depune o propunere care trebuie examinată cu prioritate. Avem uh, intenția de a o adopta în următorul ciclu parlamentar. Obiectivul este acela de a reduce riscul pentru contribuabil și pentru economie, asigurându-ne de faptul că uh, Eșecurile bancare sunt tratate într-o manieră uh, eficace și că dacă e nevoie de finanțare, finanțarea să vină din partea actorilor industriali. Iată un pas înainte, dragi colegi. Și după ce v-am prezentat progresul pe uniunea bancară, pot să ajung și la cel de-al doilea subiect. E vorba de politicile economice din zona euro care să fie mai convergente. Punctul de pornire este foarte simplu. Politicile economice țin de interesul nostru comun și avem un interes vital, uh, interesul acelor țări care au o monedă unică. Nu putem să avem o monedă unică și 17 politici divergente. Unele state membre au fost prost guvernate ani de zile și au fost ezitante prea mult timp. Au întârziat cu acțiunile. Ca președinte al Consiliului European, vă voi prezenta măsuri posibile și o foaie de parcurs, ținând cont de termenul limite iunie 2013 summit european. Voi coopera cu colegii mei și voi elabora acest document în urma unor consultări ample. Cele patru subiecte esențiale sunt coordonarea reformelor economice majore din statele membre, uh, prin, inclusiv prin discuții ex ante, dimensiunea socială a UEM, inclusiv dialogul social, fezabilitatea și modalitățile de a, spor, de a stimula competitivitatea uh, între întreprinderi și între instituții și mecanismul de solidaritate care poate să sporească eforturile întreprinse de statele membre care uh, semnează astfel de obligații contractuale. Iată că um, toate acestea nu sunt un obiectiv în sinea lor, pentru că obiectivul nostru unic și ultim este acela de a avea stabilitate în lumea Economică și Monetară cu o rată crescută a ocupării. În economia globală putem supraviețui doar dacă dăm dovadă de competitivitate și în cele din urmă prestația economiei reale este cea care va garanta stabilitatea în Europa. Cei mulți care se axează doar pe instrumentele financiare pierd asta din vedere. Și cu toții suntem de acord că în cadrul acestui proces avem nevoie de legitimitate democratică și de răspundere și că aceste lucruri sunt promovate la nivel înalt decizional. Opinia Parlamentului European pe acest subiect este de relevanță majoră aici. Stimați eurodeputați, per ansamblu a devenit clar că chiar dacă această criză Uh, a ajuns la un moment dat să amenințe însă structura comunitară, până la urmă am reușit să depășim acest impas. Mai sunt multe de făcut, dar cert este că deja vedem primele rezultate. Spreadurile au uh, scăzut simțitor și acesta este un semnal pozitiv. Încrederea în monedă este o precondiție pentru redobândirea încrederii cetățenilor și a întreprinderilor. Sigur că acest lucru durează și impactul asupra locurilor de muncă va fi unul și mai greu de perceput, dar ideea este că în decursul unui singur an s-au realizat foarte multe. Exact în urmă cu 12 luni am avut six-pack-ul legislativ, cele șase măsuri legislative. Astăzi am, uh, mai târziu, mă scuzați, am avut pactul bugetar, apoi mecanismul de stabilitate. Statele membre au luat-o pe un drum al reformelor pentru a se întoarce la stabilitate. BCE-ul, la rândul rândul său a contribuit pentru a îmblânzi criza și iată că finalizăm acest an cu deciziile deschise, descrise anterior în ceea ce privește Grecia și în ceea ce privește rezoluția și redresarea bancară. Repet, progresul nostru trebuie să fie unul pas cu pas, dar uh, vedem că acești pași se întrezăresc. Uniunea Europeană nu a avut instrumente necesare de a contracara o criză de asemenea magnitudine. A trebuit să creăm aceste instrumente, să le aprobăm, să le trecem prin procesul de ratificare. Uneori în statele membre mai sunt plângeri că Uniunea Europeană se mișcă prea încet și că anumite state membre au ezitat mult, prea mult până să își reformeze economiile. Dar am dat dovadă de perseverență și vom avea succes. Am în vedere termenul lung, știind că um, totul făcut pas cu pas este um, soluția. Nimic făcut așa cu uh, heirupul. Așa că, domnule președinte și stimați eurodeputați, această reuniune a Consiliului European a abordat și alte probleme. Am discutat, de exemplu, despre politica comună de securitate și apărare. De fapt, a trecut ceva vreme din 2008 de când s-a discutat acest subiect la nivelul Consiliului European. Și există mai multe motive pentru care am vrut să mm, repun acest subiect în discuție. Mai ales pentru că provocarea de securitate a crescut în ultimii ani pentru Europa. Statele noastre trebuie să-și asume o mai mare răspundere în ceea ce privește pacea în regiune și nu numai. Asta se așteaptă de la noi. În ceea ce privește uh, regiunile de criză, de exemplu criza din Libia, uh, aceste situații au arătat că sunt lacune care trebuie acoperite și trebuie să dezvoltăm capacități uh, într-o manieră foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor. Înainte de vară, mi-am anunțat intenția ca în decembrie 2013 să discut exact aceste întrebări la nivel înalt, având în vedere demararea unor pregătiri în termeni practici, am, învățat-o pe, am invitat-o, mă scuzați, pe înalta reprezentantă să creeze anumite propuneri și în baza acestor activități și după consultarea cu statele membre, voi prezenta anumite recomandări în decembrie 2013. De asemenea, am discutat și în ceea ce privește situația uh, deteriorată din Libia, o situație care ne îngrozește, uh, am cerut Consiliului de Afaceri Externe să analizeze toate opțiunile pentru a sprijini și a ajuta opoziția și pentru a oferi mai, un mai mare sprijin pentru protecția civililor. E nevoie de o tranziție politică către un viitor mai bun, fără acest regim oribil. Vrem un viitor democratic, inclusiv, vrem respectarea drepturilor omului și a minorității. Doamnelor și domnilor, în concluzie, această săptămână a fost una pozitivă pentru Uniunea Europeană. Rămânem însă deplin conștienți de problemele sociale și economice care există. Toți pașii întreprinși au drept ultim obiectiv faptul că trebuie să trecem de recesiune și de um, șomaj. Avem, uh, um, avem uh, de ce să avem mai multe speranțe pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre, pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule președinte. Dăm cuvântul domnului Barroso, președintele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Când am luat cuvântul la plenara de la Strasbourg de săptămâna trecută, am, am spus că nu trebuie uh, să ne complacem și trebuie să luăm decizie de care este nevoie către o uniune monetară și economică, precum și acțiuni care vor trebui să fie aplicate cum trebuie în săptămânile, lunile și anii viitori. Dat fiind da, obiectivele noastre de săptămâna trecută, haideți să vedem ce progres am uh, făcut. Mecanismul de supraveghere pentru sistemul bancar uh, a reprezentat un element pozitiv și uh, dimensiunea dominantă a întrunirii Consiliului. Decizia totată de comisie pe 12 septembrie a făcut posibilă ca Consiliul pe 12 decembrie să aibă o poziție unanimă doar trei luni mai târziu. Parlamentul, prin cei doi raportori ai săi, domnul Regal și doamna Tyson, s-a, mișcat și el la fel de repede, ceea ce înseamnă că dialogurile tripartite pot începe deja în această săptămână. Ceea ce ne arată că, respectând structura instituțională a Uniunii Europene, Uniunea Europeană poate să înregistreze progres atunci când trebuie, dacă există voință politică. Mecanismul de supraveghere unic reprezintă o piatră de temelie a, sector, a sectorului bancar și merge mână în mână cu moneda unică, dar este aplicat într-un mod deschis tuturor, iar cele 27 de state membre au căzut la un acord privind acest lucru în cadrul tratatului, ceea ce arată că nu se bate cap, uh, cap în cap adâncirea EMU cu integritatea pieței unice și Uniunea Europeană pe de-a întregul posibilitatea de recapitalizare a băncilor prin acest sistem de supraveghere vine mai concret acum. Mi s-a reamintit că trebuie eliminat cercul vicios între uh, bănci și, uh, și capitalul său și uh, elementele suverane. Iar Asta în contextul în care s-a stabilit că trebuie să avem un cadru operațional pentru 2013, pentru ca în momentul în care avem mecanismul de supraveghere, mecanismul european să aibă posibilitatea de a recapitaliza băncile în mod direct. Trebuie să se finalizeze negocierile cât mai repede în ceea ce privește uh, regulile, în ceea ce privește capitalizarea și rezoluțiile naționale, precum și um, schemele de garantare a depozitelor. Aceste propuneri fac parte din regulile necesare din domeniul bancar pe care mecanismul de supraveghere bancar, precum și autoritățile de uh, naționale le vor aplica și sper ca toate statele membre să se ocupe de acest, uh, această problemă cât mai curând cu putință. Am anunțat apoi că Comisia va face o propunere în ceea ce privește un, un mecanism uh, de soluționare unic pentru bănci. Șefii de stat și de guvern au ajuns la un acord în acest sens, iar această propunere va fi examinată de colegiuitori în sistem prioritar pentru a fi adoptată uh, în mandatul actual al Parlamentului. E normal. Este pasul uh, care urmează, mai ales uh, acum, când ne îndreptăm către un sistem bancar uh, mai corect și mai durabil. Un mecanism unic de soluționare va face sistemul bancar mai puternic și va proteja mai bine pe contribuabil, va proteja mai bine de consecințele dificultăților care se confruntă băncile. Uniunea bancară este extrem de importantă. Este uh, un pas înainte către o uh, EMU mai aprofundată. Consiliul uh, a, discus, uh, a discutat viitorul EMU pe baza a două contribuții. Raportul Consiliului în colaborare cu președinția Comisiei, cu Banca Centrală și Eurogrup și proiectul Comisiei care stabilește o viziune pentru termen mediu și lung pentru a putea aplica toate uh, instrumentele și structurile necesare pentru a ne asigura că EMU face față provocărilor viitoare. Aceste două documente merg mână în mână și sunt extrem de ambițioase. Provocările din aceste domenii, economic, monetar, sunt extrem de importante și se referă și la aspecte uh, Uh, foarte importante la nivel național și aspecte legate de suveranitatea națională. Iată de ce, așa v-am spus și săptămâna, săptămâna trecută, nu uh, mă aștept să se ia decizii privind viziunea pe termen mediu, pe termen lung. La discuțiile de la Consiliu ne-au arătat cât de complexe sunt aceste, aceste subiecte și este clar că nu toate țările consideră că acest subiect este la fel de urgent și e nevoie de consens pentru a înregistra pașii înainte. Acestea fiind spuse, Consiliul a considerat că adoptarea pachetului celor două măsuri este prioritate și a cerut Comisiei să dea o propunere în ceea ce privește coordonarea ex ante a reformelor uh, economice majore în cadrul semestrului european. Propunerea Comisiei în ceea ce privește un instrument de uh, convergență comun a fost discutată la nivelul șefilor de stat și de guvern, așa cum s-a întâmplat și la plenara de săptămâna trecută de la Strasburg. Președintele Van Rompuy și cu mine Uh, noi ni s-a cerut um, să prezentăm uh, propuneri în ceea ce privește fezabilitatea acestor contracte și mecanismul de solidaritate care le va sprijini. Așa cum am spus săptămâna trecută, la bază stă ideea că disciplina trebuie să meargă mână în mână cu solidaritatea și că instrumentele noi, cum ar fi acestea, trebuie uh, să-și găsească un loc în cadrul instituțional și în cadrul tratatului, precum și în cadrul bugetului abordarea noastră este că dorim să îmbunătățim procedurile existente. Nu dorim neapărat să mai adăugăm un strat de guvernanță economică. Dorim să, să oferim uh, soluții pentru anumite probleme identificate în această procedură. Uh, de pildă, uh, un element care să atenueze situațiile de stres și care să, pre- să permită statelor membre să rezolve dezechilibrele. Acest instrument poate fi foarte important în momentul în care vine vorba de concurență, competitivitate și poate să fie perceput ca o contribuție adusă agendei noastre pentru creștere, fiindcă sunt instrumente care uh, au ca scop asigurarea creșterii și competitivității. Comisia va căuta soluții bazate pe incluziune, bineînțeles, și asta prin, prin metoda comunitară, care, bineînțeles, vor face obiectul uh, controlului parlamentar. Dorim să prezentăm uh, noi propuneri după decizie privind noul cadru financiar multianual pentru a putea demara o dezbatere aprofundată, inclusiv cu Parlamentul European. Dezbaterea privind EMO a fost uh, o ocazie foarte bună pentru a stabili o viziune politică care, să include, care include multe elemente din proiectul Comisiei, dar care nu um, elimine nicio direcție pentru viitor între Comisie și Parlamentul European, cred că putem să ajungem la un acord privind un ritm mai ambițios, dar ar trebui în egală măsură să recunoaștem faptul că evoluțiile importante din proiectul nostru necesită discuții democratice mai aprofundate la nivelul statelor membre. În egală măsură, Consiliul a recunoscut importanța dimensiunii sociale a EMU, inclusiv dialogul social. Așa cum bine știți, Comisia Europeană se, se concentrează pe structura instituțională a EMU, bineînțeles, dar a pus întotdeauna accent pe importanța faptului că trebuie să se fie folosite toate elementele de politici europene pentru a însoți acțiunile la nivel național uh, pentru a, asigura, pentru a asigura coeziunea socială la nivel european. Legitimitatea democratică este extrem de importantă și s-a recunoscut acest lucru prin uh, raportul președinției și prin uh, acest blueprint, acest proiect. Sunt uh, foarte bucuros că Consiliul a declarat acest lucru și citez integrarea ulterioară și agregarea competențelor trebuie să fie însoțită de o implicare proporțională a Parlamentului European. Am încheiat citatul. Stimați membri, am, am prezentat prioritățile Comisiei pentru a combate crizele la, criza economică și financiară la nivel european. S-a vorbit despre asta în cadrul um, studiului anual de creștere. Suntem, cele cinci, cinci priorități ale Comisiei au fost discutate de Consiliu și acestea vor mai fi rediscutate la Consiliul din primăvară din um, luna martie. În concluzie, se solicită Consiliului să um, abordeze propunerea privind pachetului pentru tineret cât mai curând mai ales în ceea ce privește propunerea noastră privind o garantare pentru tineri care să înceapă din 2013. Dacă dorim să creăm locuri de muncă și creștere economică și dacă dorim să combatem excluziunea socială, trebuie să ne asigurăm în primul rând că tinerii noștri au acces la educație, la locuri de muncă sau la stagii și că nu sunt în afara acestor uh, forme de activitate pentru o perioadă mai lungă de patru luni. Trebuie să ne folosim de toate lucrurile pe care avem la dispoziție, printre care piața internă, cea mai importantă. Colegiuitorii trebuie să finalizeze acum dosarele referitoare la uh, Single Market Act 1. Comisia solicită acest lucru de ceva vreme și aș dori să vă rog să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că cele șapte măsuri prioritare care au mai rămas de adoptat uh, vor fi finalizate. În ceea ce privește Single Market Act 2, toate propunerile legislative vor fi, vor fi prezentate de Comisie până în martie 2013, pentru a fi adoptate în cadrul mandatului actual al Parlamentului. Bineînțeles, uh, ștafeta este foarte sus, ștacheta este foarte sus, dar dorim să se ajungă la schimbări importante în zone delicate, cum ar fi uh, deschiderea rețelelor industriale. Dar îmi dau seama că statele, șefii de stat și de guvern doresc să extindă piața internă și regulamentele inteligente. Acum trebuie ca această voință să devină și fapte. Mă bucur foarte mult să vă spun că pe baza propunerilor comisiei am reușit să ajungem la un acord privind uh, brevetul european unic după 30 de ani de muncă. Era și vremea să se adopte acest lucru. Stimați membri, la Consiliu s-a discutat despre politica externă și chestiuni legate de apărare. Nu o să repet aici ce a spus președintele Consiliului, dar dați-mi voie să vă spun în concluzie că, după părerea mea, acest uh, summit a a fost unul al, al muncii adevărate, nu al uh, mediatizării. Uh, avem nevoie să ne asumăm res- responsabilitățile la nivel național pentru aceste reforme, ceea ce este un, un element extrem de important. Avem mai multe alternative în ceea ce privește direcțiile de urmat pentru aprofundarea EMU, iar Comisia va fi vârf de lance în continuare cu foarte multă ambiție în acest proces. Iar această ambiție, împreună cu deciziile luate în ceea ce privește noile etape și noi pași de urmat, s-au luat unele decizii în acest sens, cum ar fi uh, decizia privind supravegherea bancară, precum și uh, noua tranșă deblocată pentru Grecia, acest lucru arată că avem uh, o viziune pe termen lung, dar și una pe termen scurt foarte importantă. Sunt convins uh, că uh, vom putea ieși din greutățile actuale dacă punem umărul la muncă și Comisia este gata să își continue răspunderea și activitatea în 2013 cu cât mai mult efort. Trebuie să ajungem însă cât mai curând la un acord privind CF, Uh, CFM, fiindcă trebuie să avem un buget bazat pe creștere și investiții. Iar un cadru financiar multian și avem nevoie de un cadru financiar multianual care să ne permită să ne punem în aplicare agenda noastră de creștere. În final, vreau să vă urez sărbători fericite tuturor și un an nou uh, foarte uh, rodnic și multă activitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și acum, în numele PP-ului, colegul Joseph Dol. Domnilor președinți, dragi colegi, Consiliul European de săptămâna trecută a adoptat un mecanism unic de supraveghere bancară și a pus bazele unei uniuni bancare europene. Este un adevărat pas înainte, dar trebuie să spun asta și mă bucur de asta, dar pentru a fi sincer, nu este suficient. Politica pașilor înainte trebuie să se înscrie într-un ansamblu coerent și pentru ca deciziile noastre să aducă roade, acestea trebuie puse în aplicare, trebuie să mergem și mai departe. Dacă nu, vor apărea uh, găuri în plasa pe care am, uh, cusut, am țesut-o și uh, riscăm să cădem uh, prin aceste găuri. în situația de criză economică și financiară, toate băncile trebuie supravegheate suficient și nu trebuie să aibă nimic de ascuns. Aici a fost suficient ca o singură bancă să, uh, să dea faliment ca întregul sistem economic mondial să um, fie greu încercat. Suntem în favoarea elaborării uh, rapide a unui regulament unic care să se aplice tuturor băncilor în toate statele membre. Suntem de asemenea convinși că prioritatea este aceea de a consolida guvernanța economică, adică să se pună în aplicare pachetul six-pack pentru mai multă stabilitate și o mai bună guvernanță. Pentru asta e nevoie de un acord în legătură cu pachetul Tupac. Dragi colegi, vorbim de patru ani de zile despre criză și până la urmă trebuie să vă recunosc faptul că m-am săturat să tot spun aceleași lucruri, așa cum îmi închipui că și dumneavoastră, domnilor Van Rompuy și Barroso, v-ați cam săturat să auziți același lucru. Mesajul nostru este același. Știm foarte bine ce trebuie făcut și știm cât de dificil este să se ia aceste decizii. Dar trebuie să avem curajul să facem acest lucru. Nu suntem doar oameni politici care se gândesc cum vor fi realeși, ci oameni de stat care trebuie să ne gândim la următoarea generație. Trebuie să servim interesul general și nu spectacolul politic. Unii denigrează um, denigrează pe funcționarii europeni. Eu nu ar trebui să accept această soluție simplistă. Avem funcționari de calitate care trăiesc în, lucrează în fiecare zi uh, Uh, pentru Europa și pentru cetățeni. Doresc să le mulțumesc acum înainte de, cetăț- înainte de Crăciun și celor care denigrează instituțiile europene și pe funcționarii lor uh, nu fac decât să favorizeze uh, serviciile guvernamentale, pentru că ei acolo sunt la fel de bine plătiți, chiar mai bine plătiți decât funcționarii europeni. Domnule președinte Barroso, aveți datoria să clarificați această situație nu trebuie să scadă salariile funcționarilor europeni uh, pentru a favoriza funcționarii interguvernamentali, pentru că asta, acesta ar fi sfârșitul instituțiilor europene și e nevoie de o supraveghere și aici ne vom ocupa de asta. De multe ori, aceiași sunt cei care atacă instituțiile europene și care nu doresc un buget european care să funcționeze bine. Cadrul financiar plurianual propus de Comisia Europeană este absolut necesar. Ne va ajuta să răspundem provocărilor următorilor șapte ani și planul Comisiei Europene și ce ați făcut dumneavoastră, domnule Van Rompuy, reprezintă direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Avem nevoie de linii directoare, de un calendar precis pentru a realiza Uniunea Economică și Monetară. Și numai printr-un pachet cu directive și regulamente am făcut piața unică în 92. Astăzi, Trebuie să consolidăm guvernanța economică, dar în același timp trebuie să consolidăm legitimitatea și responsabilitatea. Și Parlamentul este cel mai bun garant al acestora. Dragi colegi, celor care consideră că soluțiile naționale sunt mai importante, i-aș întreba, de ce vă temeți? De 60 de ani de zile Uniunea Europeană a garantat pacea, prosperitatea și solidaritatea, fie luptând împotriva inegalităților, fie consolidând infrastructurile, fie asigurând siguranța alimentară, fie protejându-ne mediul sau învățământul, Europa a devenit un model pentru restul lumii, dar astăzi trebuie să ne refondăm Uniunea pe o Uniune politică. Iată ce doresc pentru acest următor an, să depășim discursurile politice și pentru a ne concentra pe elementele esențiale, o adevărată uniune economică, monetară și politică. Știu că anumite state membre nu um, sprijină acest destin, din potrivă doresc să renegocieze participarea lor la Uniune și respect voința acestora, dar să fiu sincer, am aflat cu tristețe faptul că David Cameron a hotărât să nu participe la ceremonia de cernare a Premiului Nobel pentru Pace, pentru că astfel uh, uită, uită pe prim-ministrii conservatori britanici care au contribuit la integrarea europeană. Doresc să mă gândesc la Winston Churchill, avem chiar un, uh, o clădire a Parlamentului la Strasburg care îi poartă numele și, în calitate de alzacean, sunt mândru de asta pentru că el a apărat pacea, libertatea și prosperitatea. Edward Heath, care a negociat intrarea um, Regatului Unit uh, în uh, Comunitatea Economică Europeană, Margaret Thatcher și John Major, care a semnat tratatul de la Maastricht. Iată, îi respect pe acești oameni de stat. Dragi colegi, nu sunt antibritanic și nu voi fi niciodată, dar sunt pro-european și în calitate de european convins nu înțeleg logica guvernului britanic actual. De ce în câțiva ani a trecut de la această abordare foarte pragmatică la un nu sistematic? Cineva trebuie să-mi explice acest lucru. De ce, pe de o parte, Regatul Unit votează împotriva cadrului bugetar plurianular, împotriva bugetului anual și, pe de altă parte, vorbește de a renegocia participarea? Dacă britanicii vor să renegocieze, de ce nu ne lasă să mergem noi înainte? Trebuie să se permită anumitor state care nu doresc, doresc să joace corect acest joc, să-și renegocieze participarea, dar nu putem uh, să împiedicăm pe ceilalți să meargă înainte. Aș dori de asemenea să înțeleg acest lobby pentru a obține posturi de director general în instituțiile europene, mai ales în domeniile în care Regatul Unit insistă asupra opțiunii sale de a se retrage. Și aici situația trebuie clarificată. Nu cer mai mult de atât. Nu e vorba de agresivitate, e vorba doar de uh, bun simț simplu al uh, omului de rând. Uh, aceste lucruri trebuie discutate în același timp când vom discuta bugetul european și uh, planul uh, financiar multianual pentru 2014-2020. Sunt convins că Europa trebuie să meargă înainte. Forța noastră este ca împreună, 27 sau 28 de state membre mâine, să lucrăm împreună și statele care încă ezită să se regândească cum doresc să-și definească participarea cei care au dus Europa înainte cu curaj, pentru că mai multă Europa înseamnă mai multă valoare adăugată pentru țara lor, dar și pentru întregul continent. Acestea fiind spuse, doresc tuturor sărbători fericite, în pace și liniște, cum a spus-o José Manuel Barroso, și aștept să începem anul nou pentru a lucra cu încredere în viitorul nostru, în politica noastră comună. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! în numele socialiștilor și democraților, domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Van Rompuy. La începutul și la sfârșitul discursului dumneavoastră ați spus că săptămâna trecută a fost o săptămână foarte bună pentru Uniunea Europeană. De acord. Dar vreau să subliniez că o săptămână bună pentru Uniunea Europeană e deja un lucru remarcabil în sine. Domnul Barroso a spus că nu e de acord cu pesimismul care uh, își face loc acum pe aici. Sunt de acord. Eu cred că în trecut nu am avut niciodată mai bune precondiții de acțiune și vreau să subliniez aceste aspecte pozitive, în același timp sublinind că există riscuri, disfuncționalități, uh, minusuri în Uniunea Europeană. Eu cred că mecanismul unic de supraveghere bancară este un pas înainte, este un pas pozitiv, un pas însemnat care ilustrează clar care au fost eforturile depuse de Parlamentul European, eforturi uh, um, urgente, inteligente, prin rapoartele Tyson și Giggold. Eu cred că mecanismul trebuie să fie plasat sub egida BCE, ceea ce se și întâmplă, pentru a favoriza o intervenție directă la bănci și pentru a putea uh, să acționăm uh, și să supraveghem băncile de stat, băncile naționale și așa mai departe. Din text uh, devine clar și oricum domnul Barroso a subliniat că mâine va începe negocierile la comisie, faptul că vom avea un trialog, dar uh, te plânge în faptul că e lipsă de claritate în ceea ce privește când și cum vom avea supravegherea bancară. Ne interesează intrarea în vigoare, pentru că o, o potențială intrare în vigoare ar putea să definească modul în care facem diferența între datorii bancare și datorii de stat. Mă gândesc la cazul Spaniei și la cazul Irlandei. Sigur că totul poate deveni operațional în momentul în care vor, vom fi rezolvat câteva probleme deja. Dar ideea este că avem nevoie de un răspuns urgent pentru că atât Comisia cât și Parlamentul își respectă angajamentele, acționează cu măsură și credem că așa ar trebui să se întâmple peste tot. În același timp există o problemă în ceea ce privește um, ceilalți doi piloni ai Uniunii Bancare. Și în ceea ce privește, de exemplu, rezoluția instituțiilor financiare. Trebuie să ținem cont de interesele contribuabililor. Acestea trebuie să rămână neatinse. Iar uh, economia uh, financiară este cea care trebuie să-și asume răspunderea. Noi deplângem faptul că deocamdată acest dosar pare a fi blocat la Consiliu. Rămân în continuare câteva îngrijorări. Vedem că există în continuare confuzii, măsurile dau roade destul de încet și acest lucru afectează creșterea și ocuparea. Pilonul social, iarăși, e destul de șubred și e foarte importantă legitimitatea democratică a Parlamentului European, legitimitate care trebuie sporită. De ce există confuzie? Păi, președintele Schulz a spus la începutul Consiliului că arhitectura noastră instituțională este complexă și că acest lucru ne poate afecta modul de funcționare. Avem pact de ocupare, pactul celor două măsuri, pactul celor șase măsuri, pact fiscal, acordul între comisie și state membre în plan individual. Iată așadar că mereu și mereu ne întoarcem la Jacques Delors, care a spus că Uniunea Europeană este un obiect, neiden- un, uh, obiect neidentificabil din punct de vedere politic. Și e foarte dificil să controlăm totul și de aceea e nevoie de claritate. În primul rând, de dragul cetățenilor, pentru că nouă de ei ne pasă aici. În ceea ce privește viteza redusă de implementarea măsurilor, vedem că se amână acum totul cu șase luni până în iunie 2013. Domnul Van Rompuy a spus că nu putem pleca de la premisa că putem lua decizii cu una, cu două, ci că trebuie să facem totul pas cu pas, nu-i așa? Ei bine, noi implementăm măsurile cu întârziere, cu întârziere de câteva luni, de jumătate de an și așa mai departe, dar nu contează, indiferent ce facem, important, important este să nu pierdem din vedere ocuparea și într-o altă intervenție voi intra în mai multe detalii, dacă mi-e permis. E foarte important pilonul social, pentru că este un, un pilon de bază pentru Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de Uniune economică și monetară aici, ci e vorba de prezentarea unei viziuni și a unui proiect politic ce trebuie bazat pe niște valori și pe democrație participativă. Democrația trebuie să se bazeze în special pe Parlament reprezentativitate în Parlament. Ceea ce s-a spus uh, la Consiliu, în concluziile Consiliului cu privire la legitimitatea democratică, e un pas oarecum timid, care de fapt nu va avea drept rezultat crearea de pași concreți uh, către construirea unui punct de legătură între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. E foarte important ca la Parlamentul European să se țină cont de interesele europene ale cetățenilor. Mulțumesc, domnule Guerrero, și acum în numele liberalilor, colegul Verhofstadt. I think that we have to be honest, European... Ah, haideți să fim uh, sinceri. Consiliul European, iată, a fost salvat de miniștrii europeni de finanțe, fiindcă fără acordul lor nu am avea de ce, despre ce te discutăm aici. Asta a spus și președintele Barroso. Avem o sumedenie de opțiuni deschise, ceea ce înseamnă că nu s-a ajuns la nicio concluzie. Nici la o, nicio concluzie fermă. Dar să revenim la aspectele pozitive ale acestui Consiliu. Uh, acordul între miniștrii de finanțe europeni. Supraveghetorul unic este un pas înainte foarte important și să ne amintim că aceasta era poziția noastră încă din 2009 și la începutul 2010. Vă, vă amintiți de pachetul de supraveghere financiară, bancară? Ne-am luptat luni de zile să avem uh, o, uni, un, o autoritate unică de supraveghere și comisia. Consiliul ne spuneau nu e încă momentul potrivit să așteptăm uh, revizuirea de la jumătatea mandatului. Acum, iată, avem autoritatea de supraveghere unică, fiindcă poziția noastră era cea binevenită chiar acum trei ani. Dar uh, nu s-au terminat lucrurile, abia am început negocierile între Consiliu și Parlament pe marginea acestui subiect, fiindcă jumătate din pachet, dacă nu mă înșel, ține de mm, codecizie. Și mai sunt unele aspecte rezolvate chiar după ce s-a încheiat acest uh, acord între Ministrii de Finanțe. Mai întâi, acest uh, sistem supraveghează întreaga piața internă sau doar o parte a acesteia? Mai apoi, ce stimulent au țările din afara acestui sistem, cel puțin la început, pentru a adera la acest sistem al supravegherii unice? Oare nu creăm un sistem pe, cu două viteze în ceea ce privește supravegherea financiară pe viitor? Și apoi zidul chinezesc din cadrul Băncii Centrale Europene între politicile monetare care separă supravegherea financiară și politicile monetare. După mine, acest sistem este complex, birocratic și eh, plin de portițe de scăpare, iar Parlamentul cred că mm, va trebui să depună foarte multe eforturi pentru a nu funcționa sistemul eh, doar eh, sub egită național, ci și sub egită european a instituțiilor europene, iar acest lucru nu reiese clar în acordul final al ministrilor de finanțe. Iar în al doilea parte aș dori să mă refer la celelalte aspecte ale summitului care mă impresionează mai puțin. Îmi cer scuze că spun lucrurile pe, lucrurile pe șleau, dar după mine planul dumneavoastră, domnule Van Rompuy, nu s-a bucurat de sprijin. Nici proiectul blueprintul comisiei. Dacă citiți conclu- concluziile Consiliului cu atenție, vă dați seama că cel mai important element pentru noua uh, Uniune Monetară și Economică nu se regăsește acolo, ci a fost lăsat deoparte cu totul. Se regăsește în proiectul comisiei, se regăsește uh, parțial în documentul Van Rompuy, dar nu, nu e nicăieri în concluzie. Nu se vorbește despre uh, mutualizarea datoriei și fondul de răscumpărare. Nu se vorbește nici despre uh, Guvernul European pentru zona euro, nici despre trezoreria europeană și nu se spune nimic despre capacitatea fiscală. Aceasta era ideea, un buget european care să ducă mai departe moneda euro. Toate astea au fost lăsate de izbeliște. Opțiunile sunt deschise, spune președintele Barroso. Așa se vede paharul jumătate plin, dar eu uh, văd lucrurile altfel în momentul în care aceste, aceste formulări nu se mai regăsesc în concluzie. Atunci unde sunt? Deocamdată uh, eu așa înțeleg uh, ce s-a întâmplat la Consiliu. Nu se mai face presiune asupra liderilor europeni să ajungă la un acord privind Uniunea Economică și Monetară. E foarte clar de ce. În primul rând, alegerile de, din Germania din septembrie și gata, punem uh, totul uh, pe stand-by. Uh, 9 luni poate nu e atât de mult timp nici la nivel politic, uh, este o perioadă scurtă cu de vedere politic. Uh, și, domnule președinte, știu ce scrieți acolo dumneavoastră, îmi pot închipui ce scrieți dumneavoastră acolo. Personal, de fapt. Dar e vorba de mai mult de 9 luni, da, știu asta. Dar eu cred că motivul pentru care nu există acest uh, simț al urgenței este sunt acțiunile domnului Draghi, care a fost a ales omul anului de Financial Times și a făcut o treabă foarte bună, fiindcă a pus capăt crizei pe termen scurt, dar cred că a răutățit lucrurile pe termen lung. Și anume, a eliminat presiunea asupra liderilor europeni în ceea ce privește uh, deciziile luate în vederea unei, un, unei uniuni monetare și economice. Domnul Draghi este între, în Ciocan, între Ciocan și Nicovală. Cere liderilor mai, mult, uh, mai multă ambiție. Uh, și eh, din cauza OMT-ului această ambiție se lasă greu des, deslușită. Domnule președinte, să nu ne închipuim că s-a terminat, eh, s-a încheiat criza, nu, se va, nu vom ieși din criză decât când, atunci când vom avea o uniune eh, cu drepturi de pline. Grün. Mulțumesc, domnule Forhofstadt. Doamna Rebecca Harms are cuvântul numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru prezentarea Consiliului. Nu mai e chiar uh, la cald și cred că e foarte important, mai ales când ne pregătim pentru viitoarele Uh, confruntări, să ținem seama că avem nevoie de o economie funcțională a statelor europene și să ținem cont de ce s-a întâmplat, pentru că decizia de a supraveghea marile bănci și de a europeniza supravegherea nu este un lucru banal, în opinia mea, și aici, într-adevăr, e foarte important pentru mine să, ca statele mari, inclusiv mândra Franță, să fie de acord să se privească lucrurile dintr-o perspectivă bruxeleză pentru a analiza dacă băncile sunt uh, curate la ele acasă. Eu cred că mai uh, sunt multe de făcut în ceea ce privește detaliile, dar cu privire la Uniunea Bancară, pasul esențial a fost întreprins săptămâna trecută. Restul, și aici îi dau uh, dreptate Uh, domnului Verhofstadt sunt uh, lucruri pendinte și nu vreau aici să-mi exprim critica față de cei doi președinți, Barroso și Van Rompuy, nu vreau să o repet, pentru că uh, riscăm uh, să ținem un fel de predici de fiecare dată. Vreau doar să subliniez ceea ce a făcut Parlamentul European, pentru că este forța motrice, puternică în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și al europenizării proiectului european. Ce trebuie să facă Parlamentul European? Deci, pe de o parte, trebuie să avem uh, implementare legislativă cu Uniunea Bancară, Six-Pack-ul, two ul și așa mai departe, dar dincolo de toate acestea, mie mi se pare că Parlamentul European are rolul de a aprofunda și noi uh, cerem asta de mult timp, chit că la Consiliul e blocaj. În presa din Olanda mi se, uh, uh, mi se pare că se vehiculează o integrare beyond the horizon. Deci nu e vorba doar de Germania, ci de mai multe țări care par să aibă mari reticențe și față de ceea ce face Verman Van Rompuy și față de ceea ce se stipulează în blueprintul Comisiei. Deci, care este rolul Parlamentului European? Noi avem uh, posibilitatea de a aplica o convenție, dar uh, nu trebuie să o facem așa pur și simplu, pe neașteptate și pe neanunțate, ci cred că sarcina noastră este uh, să acționăm nu doar în campanie electorală și nu doar uh, după ce am ales uh, la urmașul lui, pe, după ce am ales pe urmașul lui Barroso, nu, ci înainte să explicăm cetățenilor de ce vrem mutualizarea datoriilor, de exemplu, și de ce credem că este important uh, să avem uh, răspunderea asumată reciproc în Uniunea Europeană, mult mai mult decât am făcut-o în trecut. Să le explicăm de ce credem că avem nevoie de un ministru de finanțe european. Deci să le spunem oamenilor de ce este mai bine pentru Uniunea Europeană și pentru ei, pentru cetățeni. De ce trebuie să acționăm astfel împotriva șomajului amenințător care e amploare? Iată așadar mi-aș dori din partea Parlamentului European să discute nu doar, sau să-și arate mușchii, nu doar în fața Consiliului și în fața Comisiei în asemenea uh, circumstanțe, ci să vorbească și în fața cetățenilor despre asta, ca să putem să fim de acord uh, asupra unei convenții pentru următoarea legislatură. Pentru că dacă nu vom acționa așa, uh, cu precădere pe viitor și dacă nu ne vom face înțeleși, atunci nu vom putea acționa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Harms. Acum dau cuvântul în numele conservatorilor și reformiștilor domnului Epping. Domnule președinte, rezultatele ultimului Consiliu European, ultimului summit al Consiliului European, mi-aduc aminte de versurile lui Alexander Pope, care în 1711 a spus Nebunii au ajuns acolo unde îngerii nu aveau curajul să intre. Doresc uh, să spun uh, că nici noi nu trebuie să ne grăbim să intrăm acolo unde nu intră îngerii. Așa că a fost acesta un summit al îngerilor? Mai întâi, această structură pentru sectorul bancar a fost creată și Banca Centrală Europeană a obținut uh, um, anumite prerogative, s-a stabilit un, calandi- un calendar sau, uh, dar s-au pus fundațiile sub uh, o casă care stremură din temelii. Și uh, însuși sectorul financiar trebuie să financeze acest sistem. E bine pentru că trebuie să apărăm pe contribuabili și să apărăm conturile oamenilor de rând. Dar unde intră nebunii? Pe de o parte, e nevoie de un sistem de garanții pentru întreaga Uniune Europeană pentru ca a garanta uh, Um, depozitele la băncile care au luat prea multe riscuri în anumite țări. Deci, practic, se subvenționează comportamentele periculoase ale băncilor. Pe de o parte, se emit aceste euroobligațiuni, cel mai bun exemplu de idee proastă pentru că astfel uh, uh, plătim mai mult pentru a împrumuta bani. Acesta nu este solidaritate, e vorba doar de autosubvenționare pentru a tăi uh, pe picior mai mare decât ne permitem. Doamna Merkel a spus odată că euroobligațiunile nu vor fi introduse atâta timp cât trăiește dânsa și urez mulți ani fericiți. Uh, Domnule Van Rompuy, haideți să nu ne grăbim să intrăm și noi cu nebunii, haideți să rămânem alături de îngeri și sunt sigur că dumneavoastră, um, ca creștin și om cu frica de Dumnezeu, veți face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc în numele FD, domnul Elmar. Domnule președinte, am avut fonduri de salvare, mecanisme de salvare, ni s-au dat uh, asigurări peste asigurări. Și acum avem o uniune bancară. Avocații uh, germani spun că nu are temei juridic. Fie. Dar niciunul dintre aceste elemente nu rezolvă dezechilibrele zone euro. Cum vă închipuiți că această supraveghere bancară va rezolva problema competitivității din Grecia sau uh, excedentul comercial din Germania. S-ar putea rezolva problema în trei feluri. În primul rând, prin uh, transferuri fiscale permanente masive, care a fost folosite încă din, uh, care a fost uh, idee plasată încă din 77. S-a spus că e nevoie de aceste transferuri de la 6 până la 8% din PIB-ul Uniunii Europene. Această propunere a fost trecută cu vederea și iată rezultatele acum. Dar aceste trans- transferuri fiscale masive n-ar fi acceptate de alegătorii germani. În al doilea rând, ar putea fi posibilă opțiunea default uh, de valorizare internă în zona de sud a Europei, dar acest lucru nu poate fi uh, posibil în cadrul democratic. Grecii nu vor accepta acest lucru mult timp. Sau, în al treilea rând, un lucru evident, ați putea să recunoașteți că ați greșit, să renunțați la moneda euro și să permiteți grecilor să nu-și plătească datoria și să-și devalorizeze moneda și apoi să facă să aibă relații comerciale până când vor ajunge înapoi la prosperitatea economică. Dar nu puteți să faceți asta, fiindcă ați investit prea mult capital politic în acest proiect și nu puteți recunoașteți că ați greșit. Domnule Barroso, domnule Van, Rom- Van Rompuy, domnule Schulz, uh, nebun, prostia, nebunia dumneavoastră și stau în calea soluțiilor. Nero zâmbea pe vreme ce Roma ardea și dumneavoastră, iată, stați degeaba în timp ce Europa arde acum. Trebuie să ne dăm seama că pentru noi ar fi mai bine să fim în afara Uniunii Europene. Mă surprinde că domnul Dol nu înțelege de ce Marea Britanie vrea o nouă relație cu Europa. Dar, domnule Dol, dacă doriți, vă stau la dispoziție să vă explic cum stau lucrurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum, în numele Stângii Unite, domnul lui Merci, monsieur. Mulțumesc, domnilor președinți, pentru prezentările dumneavoastră, dar am impresia că nu există o viziune globală. Nu există un proiect de viitor pentru Uniunea Europeană. Un proiect care să ne permită să ieșim din criză în momentul în care atâția oameni își pierd locul de muncă în Uniunea Europeană, nu vorbiți despre asta, în momentul în care crește sărăcia, uh, nici despre asta nu vorbiți, și suntem obligați să... Toate statele sunt obligate să-și reducă bugetele publice. Am impresia chiar uh, că uh, se exagerează. De ce nu ne așteptăm, uh, nu ne bazăm pe concluziile Consiliului European din la sfârșitul iunie, în care ne ni s-a vorbit despre un pact uh, în valoare de 150 de miliarde de euro, dar aș întreba ce proiecte se vor finanța, câte locuri de muncă se vor salva. Astăzi, proiectul dumneavoastră major este mecanismul de supraveghere bancară. Bineînțeles, el este necesar, dar nu înțeleg de ce Banca Centrală Europeană este cea care va trebui și să participe la sistem și să-l supravegheze. Dacă există un sistem de supraveghere, de ce nu aleșii sindicatele băncilor sunt excluse? De ce um, City-ul de la, din Londra nu este uh, controlat deloc, pentru că este totuși templul speculei financiare. Ce se întâmplă cu statutul Băncii Centrale Europene și care sunt misiunile acestei bănci care poate să emită monedă, dar face acest lucru doar în interesul băncilor, nu pentru a reduce datoriile statelor membre sau pentru um, a da un impuls politicilor de ocupare. Trebuie să se evite situația în care fiecare stat uh, trebuie să-și apere propriile bănci și până la urmă populația este cea care plătește. Dacă tratatele ne blochează, așa cum se spune de multe ori. De ce nu inventăm un nou sistem, dincolo de Banca Centrală Europeană, un sistem cu bănci publici pentru a face dezvoltare socială, umană, pentru a crea locuri de muncă și pentru a finanța noi proiecte de investiții în cadrul unei eh, tranziții ecologice. În fine, mă preocupă mult proiectul pe care l-ați menționat, domnule președinte al Consiliului. E vorba de Uh, principiul unei relații contractuale pentru a promite bani unor state care se vor anga- care s-ar angaja pe calea unor pași înapoi în domeniul social, pentru că astfel de eforturi în, legate de pensii sau de regimurile sociale nu se pot numi altfel. Ni se vorbește despre six-pack, two-pack și așa mai departe, dar această Europa despre care nu vorbim niciodată, care trebuie să fie a noastră a tuturor, este cea socială. Și această Europa a oamenilor este cea care ne va permite să avansăm spre Europa economică și să ieșim din criză. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele neafiliaților, domnul Filip Kleis. Mulțumesc, domnule președinte. Mul... Domnule președinte, dacă bine am numărat, a fost al 25-lea summit european cu privire la criza economică și financiară și încă nu vedem o dezbatere de conținut despre modul în care poate fi perceput noțiunea solidarității. Nu se pune întrebarea dacă mai poate fi vorba de solidaritate, mai ales ținând cont de problemele structurale Domnule președinte al Consiliului, în calitate de flamand, știți prea bine care e situația. Noi în Belgia știm prea, prea bine câți bani curg din Flandra către Valonia și apoi la nivel european vedem că se practică un fel de sistem belgian. Se introduce un sistem belgian de flux monetar. Țările din nord practic lasă să curgă bani către sud. Deci o uniune a transferului pe model belgian. Cât de Uh, fezabil e, cât de fezabil este această solidaritate și unde sunt limitele. Și apoi, e vorba de legitimitatea democratică a măsurilor anunțate. Analizez uh, concluziile Consiliului și par revoluționare în scris. Dar uh, ce se întâmplă cu implicarea partide, parlamentelor naționale și cooperarea cu Parlamentul Național? Mai multe întrebări decât răspunsuri, așadar. Și apoi, ce fel de control democratic va fi posibil pe viitor dacă în Uniunea Europeană politica economică, politica fiscală vor fi politici preponderent comunitare. Și apoi se discuta despre funcționarea Uniunii bancare și despre faptul că aceasta trebuie să protejeze pe contribuabil și că trebuie să facă posibilă asumarea răspunderii la nivelul sistemului fiscal și financiar. Foarte bine în teorie, dar ce garanții oferiți uh, Uh, cetățenilor noștri că nu va exista un transfer al costurilor către clienți. Nu puteți oferiți asemenea garanții. Și uite așa ajungem la, la al 11-lea summit și nu se ajunge niciodată la o, o, o concluzie finală. Domnul Barroso. La început uh, am fost obiectiv, după părerea mea, și corect uh, în ceea ce privește evaluarea Consiliului European. Realitatea este că a fost posibil să se ia o decizie importantă. E drept uh, că, da, au luat-o miniștrii de finanțe, dar a doua zi a avut loc un Consiliu European. Cred că acest lucru i-a ajutat pe miniștrii de finanțe să ia o decizie foarte importantă și uh, cred că trebuie să se țină seama de faptul că această uniune bancară este primul pas, acest mecanism de supraveghere în ceea ce privește încrederea investitorilor și a partenerilor noștri era un test extrem de important, fiindcă discutam de multă vreme, iar Comisia a înaintat această propunere în luna septembrie, dar și înainte am încercat. Am încercat, dacă vă amintiți, Eh, la raportul eh, la Rozie, eu am testat apele atunci statele membre și statele membre au spus nu atunci, au spus nu și doar de asta am trecut prin mecanismul eh, autorității bancare europene. Până la urmă am, am obținut acest lucru, am votat în codecizie cu Parlamentul European, dar interesant de notat faptul că în 2008-2009, iată, nu s-a putut face acest lucru, iar acum în 2012 s-a putut face. Și iată, de asta am spus că unele opțiuni sunt în continuare deschise și vreau să vă spun foarte sincer că am discutat cu la Consiliul European am avut o discuție foarte deschisă cu Consiliul. Comisia vrea să meargă mai departe. Aceasta este miezul proiectului nostru și raportul președinției este mult mai ambițios decât concluziile acestui Consiliu European, dar trebuie să înțelegem un lucru. Acum ne ocupăm de aspecte delicate care țin de suveranitatea statelor membre, iar în momentul în care vorbim despre coordonare coordonarea exante a bugetelor naționale, trebuie să înțelegem că este o problemă spinoasă în statele membre și se pun probleme de legitimitate și răspundere democratică. Poziția Comisiei a fost și este în continuare și sper să vă rămână pe viitor la fel. Faptul că trebuie să se aducă la oaltă democrația națională cu democrația europeană. Iar temelia um, democrației europene este Parlamentul European, Parlament europeană ales direct de cetățeni, așa cum a spus domnul Salon, dumne, uh, Salom, dumneavoastră aveți suveranitatea europeană, dar în, acești, în același timp, dat fiind că discutăm despre bugetele naționale, e normal că parlamentele la nivel național doresc să se implice în această dezbatere. Iar uh, aici vă spun numai în ceea ce privește concluziile summitului. Vreau să vă spun și despre unele discuții pe care le-am avut pe marginea Consiliului. Și unii șefi de stat și de guvern mi-au spus mie, uh, unele idei sunt interesante, dar dați-ne timp, vă rog, să ne mai gândim. Fiindcă acum discutăm chestiuni extrem de importante. Iată de ce trebuie să avem o dezbatere europeană adevărată. Iată de ce și vă amintiți la discursul de la Strasburg am vorbit despre alegerile europene, următoarele alegeri europene, ca un prilej nemaipomenit pentru a avea o dezbatere europeană și doamna Harms a pus punctul pe ei, fiindcă realitatea este următoarea. următoarea. Alegerile europene, să zicem 27 de alegeri naționale la un loc. Ar fi bine să avem o dezbatere europeană, de adevăratele, candidați europeni, pro- programe, platforme electorale și să, să ne implicăm iar, iar partidele pro-europene să fie puse în situația uneori deloc ușoară de a explica opțiunile acasă. Cred că asta trebuie să facem, fiindcă acum ne ocupăm de subiecte foarte delicate. Uniunea bancară a fost un, un uh, pas înainte foarte bun prin uh, mecanismul de supraveghere, Apoi angajamentele asumate de șefii de stat și guverne în ceea ce privește adoptarea propunerii pe care o va face propunerea în ceea ce privește mecanismul de soluționare unic, toate astea au fost bune. Deschiderea către uh, coordonarea exante la nivelul politicilor naționale reprezintă un pas înainte. Da, dar alte elemente din proiectul nostru și din, și din raportul președinției, cum ați spus pe bună dreptate unii dintre dumneavoastră, uh, au fost uh, lăsate baltă și nu au fost adoptate în acest Consiliu. Aceasta este, este evaluarea corectă. Dar avem un, un prilej extraordinar aici de a, relans, de a lansa și de a aprofunda această dezbatere și eu sunt convins că nu am depășit criza. Asta este foarte important. Ar fi greșit să considerăm că am ieșit din criză. Când ne gândim uh, la situația economică și socială, ne dăm bine seama că nu am ieșit din criză, dar și în ceea ce privește guvernanța EMU mai avem foarte multă cale de bătut. De bătut. Lucrurile s-au acum mai bine decât înainte, nu doar fiindcă s-a luat o decizie pe aici pe acolo, ci fiindcă am dat un răspuns la, o, răspuns la criză cuprinzător. S-au uh, pus în aplicare reforme structurale pentru a corecta finanțele publice uh, și deficitul. S-a ajuns la un uh, acord privind ISM, care ceea ce a dat încredere investitorilor și să nu uităm, nu în cele din urmă, faptul că am împiedicat intrarea în faliment a Greciei. Mulți analiști economici prognozau falimentare a Greciei eh, și ieșirea acestei țări din zona euro. Și noi am reușit să preîntâmpinăm acest lucru și să arătăm că sprijinim moneda euro și am arătat că este un proces continuu, nu doar un singur eveniment. Iată motivul pentru care și asta și uh, anunțul uh, eh, BCE privind OMT, toate astea au, au dus la evoluțiile pozitive. Uh, Iată de ce trebuie să continuăm pe acest drum. Încrederea se poate pierde foarte ușor și se restabilește foarte greu. Am început acum acest proces de, de uh, restabilire a încrederii, este un proces anevoios, dar este foarte bine că avem uh, opțiunile deschise și uh, noi ne dorim un răspuns ambițios, o EMU puternică care să garanteze o Uniune Europeană puternică. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnul Van Rompuy, are cuvântul. Coleg. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu am multe lucruri de adăugat la ceea ce a spus domnul președinte al Comisiei. Am câteva observații suplimentare. Din luna iunie, când am uh, propus primul nostru raport, am vorbit despre patru cărămizi de bază ceea ce ar putea fi numit Uniunea Bancară, Uniunea Bugetară, Uniunea Economică și Uniunea Politică. Deci, din iunie încoace, ne-am concentrat pe aceste patru aspecte. Nu am cerut niciodată Consiliului European să adopte aceste rapoarte. Am uh, propus această perspectivă pe termen lung și încet, încet, așa cum am explicat, am uh, propus pentru fiecare dintre aceste aspecte măsuri, reforme care să meargă în aceeași direcție. Iată care este principalul efort pe care l-am făcut. Am transat uh, o perspectivă pe termen lung și la fiecare dintre capitolele esențiale practic la fiecare Consiliu European sau în perspectiva fiecărui Consiliu European se fac pași înainte. Nu voi repeta ce s-a spus în legătură cu uh, Uniunea Bancară. Cred că am făcut un pas înainte cu adevărat important aici și am, l-am făcut cu participarea celor 27 de state membre, cu participarea tuturor membrilor Consiliului European, inclusiv a celor care spun că nu doresc să participe deloc la Uniunea Bancară, la sistemul de supraveghere, dar ne dăm totuși acordul. Inclusiv Regatul Unit, domnule Dol. Raiomul, uh, Regatul Unit a cooperat pentru a obține acest acord sprijinit de cele 27 de state membre. În al doilea rând, tot această uniune bancară s-a luat decizia de principiu de a merge în direcția unui mecanism de intervenție în caz de criză. Am cerut comisiei uh, ca în timp util, uh, și avem chiar un calendar în acest sens, să facă o propunere. Și vedem lucrurile în același fel ca și pentru supravegherea europeană unică. În iunie am luat o decizie de principiu și aceasta este baza pe care ne-am concentrat salut eforturile ministrilor de finanțe, dar vă rog să nu vă închipuiți că dacă Consiliul European nu ar fi spus că trebuie să ia o decizie înainte de sfârșitul anului, că s-ar fi luat o decizie. În octombrie s-a luat o hotărâre, dar statele din afara zonei euro trebuia să beneficieze de aceleași uh, Uh, conduită. Am spus chiar că suntem gata să schimbăm regulile de vot în Autoritatea Bancară Europeană pentru ca nimeni să nu se regăsească în minoritate și pentru ca piațele financiare să rămână piațe unice, o piață unică. Fără eforturile Consiliului European nu s-ar fi ajuns la un acord, dar totuși salut eforturile ministrilor de finanțe. Uh, Uniunea bugetară. Sper că Parlamentul va reuși să fie de acord asupra pachetului TUPAC, pentru că este un element esențial al Uniunii bugetare. Și, având în vedere ce am realizat cu pachetul uh, Six-Pack și Fiscal Compact, acest pachet TUPAC pack este și el un element foarte important în cadrul Uniunii uh, bugetare facem eforturi și pași înainte la fiecare capitol. Acum, Uniunea Europe- uh, Economică. Avem semestrul european și trebuie să recunoaștem faptul că recomandările specifice pe țară pot fi, bineînțeles, formulate, dar nu putem fi siguri că țările vor ține cont de aceste recomandări și le vor urma, chiar dacă ele sunt bine argumentate. Pe de altă parte, avem uh, sistemul uh, cu dezechilibre macroeconomice și din fericire, există un sistem și în cadrul six-pack, dar ar putea să fie prea târziu. Deci, pentru a angaja practic toate statele membre care au toate nevoie de reforme pentru a-și îmbunătăți competitivitatea, pentru a face aceste lucruri la timp, trebuie să angajăm aceste state și instrumentul contractelor este unul privilegiat în acest sens pentru că se respectă competențele naționale, dar în același timp contractul negociat cu Comisia și Consiliul poate să fie un instrument de presiune asupra statelor membre pentru a se angaja pe calea convergenței evoluției lor economice, a politicilor economice și de altfel, acestea nu sunt contracte doar de disciplină bugetară, sunt contracte care au ca obiectiv crearea de creștere economică și de ocupare, bineînțeles, inclusiv competitivitate. Deci este un concept uh, mult mai larg decât uh, v-ați închipui. Nu sunt uh, doar contact, contracte care să pedepsească statele membre. Obiectivul lor este unul pozitiv și trebuie să ținem cont de acest lucru când evaluăm acest concept. Uh, trebuie să se respecte, bineînțeles, competențele naționale și statele membre se angajează într-un context mult mai larg, ținându-se cont de toate obiectivele majore ale strategiei UE 2020. Pentru controlul democratic, uh, trebuie mai întâi să se organizeze controlul uh, asupra noului mecanism de supraveghere uh, Și ehm, Bineînțeles, eh, și Parlamentul European trebuie să se organizeze cu parlamentele naționale, dar, bineînțeles, dumneavoastră vă organizați cum doriți. Eh, principiul general este acela că controlul trebuie să aibă loc la nivelul diferitelor competențe. Deci, cred că pot, pot spune că acest Consiliu European reprezintă un nou pas în direcția cea bună pentru punerea în aplicare unui plan pe termen lung. Bineînțeles, ne-am concentrat mai mult asupra deciziilor pe termen scurt, ce putem face în următoarele șase luni. Dar aceste reforme pe care le vom face în curând nu vor avea rezultate doar pe termen scurt, ci și poate în următorii 60 de ani în momentul în care cădem de acord în legătură cu un mecanism de supraveghere, nu facem, nu facem pentru șase luni, nici mecanismul uh, cooperării uh, financiare. Dar, oricum, următoarea perioadă este una foarte importantă. 9 luni de zile este o perioadă extraordinară pentru că se poate crea o viață în 9 luni. Dar 6 luni e și mai puțin de 9 luni. Uh, deci aici se depăsesc pur și simplu limitele naturii. Anumite idei încă nu au fost definitivate. După cum a spus-o președintele Comisiei, ce nu părea fezabil acum uh, trei ani, acum este fezabil, dar ajungem la limitele suveranității, dar și limitele solidarității. Trebuie să îndrăznim să spunem acest lucru, că ajungem la domenii, la aspecte foarte sensibile, așa că trebuie să procedăm pas cu pas, menținând însă ambițiile intacte. Dacă nu mai există presiunea piețelor, trebuie să existe o presiune instituțională și de aceea acest um, um, raport al nostru în fața dumneavoastră este important, pentru că menține presiunea instituțiilor și nu am avut niciun dubiu că se va realiza acest lucru. Uh, sau nu, nu aveam nicio iluzie că acest lucru se va obține din uh, prima încercare, dar important este să se păstreze directă. Cei, mulțumesc celor care m-au comparat uh, cu un înger, pentru că ne apropiem de Crăciun, așa că poate sunt permise astfel de comparații, dar când unii m uh, mă acuză că aș fi înger, aș spune ca Blaise Pascal că omul nu este nici, a, nici înger, nici fiară, iar cine pare înger poate fi fiară. Oricum, uh, eu cred că suntem cu toții conștienți că mai avem multe de făcut, că anumite state membre trec prin momente foarte dificile și cetățenii trec prin uh, momente dificile pentru că aceste țări au fost prost guvernate ani de zile și ajutăm aceste state membre cu mecanismul de solidaritate, dar știm care sunt eforturile de făcut, dar după cum am spus, am avut o săptămână bună pentru Europa și însă suntem încă departe de obiectivul nostru. Vă urez tuturor uh, un Crăciun fericit, sărbători fericite. End Crăciun fericit tuturor și un, un an nou la fel de fericit. Les chœurs des anges chantent au, au ciel, Noël, Noël. Euh, en, ce qui, en ce qui concerne le neuf mois, Monsieur Farouche, în legătură cu cele nouă luni, domnule Van Rompuy, îmi permit să vă spun că la începutul acestei perioade de nouă luni, uh, în principiu au loc evenimente mult mai plăcute decât uh, Consiliul European. Ça, c'est sûr. Donc, euh, je passe maintenant la parole... Acum dau cuvântul domnului Clas, un minut. Ja, danke, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește deficitul democratic, domnule Barroso, domnule Van Rompuy, dumneavoastră ați preferat să fiți vagi. Domnul Barroso spunea că e o chestiune simplă, făcea trimiterea Parlamentului European pentru avizul conform, da, simplu, dar dacă ne îndepărtăm, dacă vrem să ne îndepărtăm și mai mult de opinia publică europeană și de realitățile lumii în care trăim, atunci trebuie să mergem puțin mai departe. Mulțumesc. Domnule Iaric. Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Barroso. A spus că nu am ieșit încă din criză. Domnule președinte, dumneavoastră ați spus că lucrurile s-au îmbunătățit, dar e greu să spunem că lucrurile s-au îmbunătățit pentru populațiile care suferă la ora actuală. Ați vorbit despre Grecia, situația în Grecia, Portugalia, Spania, și acum în Franța și Germania este foarte dificilă pentru cetățeni și mă surprinde faptul că nu vorbim despre asta. Mă surprinde și că nu vreți să răspundeți întrebărilor privind uh, emisiunile Băncii Centrale Europene și posibilitățile de, de reorientare. Mă surprinde că nu vorbim de miliarde de cazuri de evaziune fiscală care există în Uniunea Europeană și bani care ar putea fi folosiți altfel și uh, bani economisiți care ar putea fi folosiți pentru locuri de muncă. Și folosirea acestor uh, bani, uh, acești bani sunt folosiți acum pentru bani și pentru stat, în loc să fie folosiți pentru crearea de locuri de muncă. Mă surprinde că nu ne răspundeți la aceste întrebări, ne spuneți că va exista o dimensiune socială în Uniunea Monetară și Europeană. Ar trebui să existe totuși un pact social, nu doar o dimensiune socială. Domnul Helmer. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului Barroso, domnului Van Rompuy pentru răspunsurile oferite, dar eu cred că răspunsurile demonstrează mai bine decât aș putea eu în cuvinte că au doar niște reacții, nu răspunsuri reale. A susține euro ne spune domnul Barroso. Mai bine ea susține pe cetățenii care suferă din cauza lui monedei euro. Spuneți mai multă democrație la nivel european, dar nu păreți să înțelegeți că democrația presupune demos, presupune opinie publică, ce nu există în Uniunea Europeană și dacă vreți o Uniune democratică, atunci aceasta poate fi realizată doar printr-o Uniune a, democra- a, a, a națiunilor democratice. Pentru că ceea ce avem acum aici uh, Uh, e un proiect ce nu poate fi realizat. Spuneați mai multă integrare fiscală și economică, dar într-o zonă a monede unice ați uh, abandonat politicile unice, individuale monetare, spunând, spunând că e nevoie de uh, coordonare. Dar pentru asta eu zic că e nevoie de mai multă coordonare individuală. Uh, nu mi se pare că ați găsit soluții potrivite. Într-adevăr, voiam creștere, încredere, locuri de muncă. N-am obținut absolut nimic din toate acestea. Și domnul Van Rompuy spunea, la, spunea un lucru foarte interesant cu care sunt de acord. Spuneați că Uniunea va uh, supraviețui doar dacă e competitivă. Păi ce faceți ca să o faceți competitivă? Pentru că uh, avem uh, o, uh, suprareglementare de care ar trebui să scăpăm dacă vrem competitivitate. Avem nevoie de taxe mai reduse și trebuie să renunțăm la politicile verzi absurde uh, care fac ca energia Europei să fie cea mai scumpă din lume. Noi nu vom putea concura cu cei care au prețuri scăzute la energie. Domnilor, eu cred că dumneavoastră nu mai aveți idei și uh, cred că Uniunea Europeană um, mai își are zilele numărate și ar trebui ca cineva să îi curme viața cât mai poate. Domnul Epping. Uh, nu am nicio problemă cu concluziile summitului. Vreau să-i spun uh, două cuvinte colegului Dol, dacă mă ascultă. Și anume, să fie sincer, cum se cere creștinește, fiindcă vorbiți despre cadrul financiar multianual, uh, după care vă luați de Marea Britanie. Marea Britanie s-a opus, da, dar nu numai, și Olanda, și uh, doamna cancelar Merkel nu este de acord cu majorarea bugetului cu 5%, cum cereți dumneavoastră. Deci dacă căutați vinovați pentru lipsa unui acord privind CFM, să vă uitați la dumneavoastră în ogradă să și să, să-i cereți domnului, domnului Verhofstadt să se uite în familia sa politică. Uh, și la, la mine există un făptaș, îl știm cu, toți, și, da, cu toții, dar nu este sigur. Spuneți asta fiindcă ați pierdut contactul cu realitatea. Fiindcă dacă le explici cetățenilor de rând că, uh, că Uniunea Europeană are mai mulți bani în context, are nevoie de mai mulți bani în momentul în care ei trebuie să facă economii peste tot. Doamna Harms, vreau să revin la rolul domnului Draghi. Simțim că domnul Draghi uh, e un actor din afară. În Germania lumea simte că nici nu sunt bani publici cei pe care manevrează domnul Draghi și de aceea nu uh, se îngrijorează atât de tare de controlul uh, democratic. Eu cred că rolul domnului Draghi ne indică că noi, în ceea ce privește integrarea politică în Uniunea Economică și Monetară, nu trebuie să lăsăm frâiele pentru că nimic din ceea ce face domnul Draghi și ceea ce a făcut înainte domnul Trichet nu a, a fost controlat democratic, deci să nu lăsăm frâiele, să continuăm reforma. Asta este sarcina cea mai importantă a noastră a tuturor, a Parlamentului European. S-ar putea să intervenim prea târziu dacă nu vom reuși în țări precum Grecia, Italia, Spania, Portugalia sau Irlanda să uh, redobândim încrederea cetățenilor pentru faptul că Uniunea Europeană nu a rostit doar cuvinte când a promis creșterea economică. Aceasta, acesta este eșecul cel mai mare la summitul trecut, că nu s-au făcut mai multe pe acest subiect. Domnul Verhofstadt. Mulțumesc. Când uh, ați vorbit de cele nouă luni, ați uh, glumit puțin. Eu nu aș uh, merge așa departe ca dumneavoastră, dar sincer am pierdut, am ratat momentul conceperii pentru a aștepta rezultate pozitive peste 9 luni. Eu sincer nu am, uh, nu l-am remarcat. Um, acum, în legătură cu aceste contractele, acesta este o problemă cu Parlamentul European, pentru că noi nu credem că cu aceste contracte diferite de la o țară la alta se poate crea guvernanță economică sau uh, um, armonie politică. Trebuie găsită alt termen, pentru că Uniunea Europeană nu este o întreprindere pe piața privată pentru a avea contracte cu unii și cu alții. E nevoie de o strategie de guvernanță economică, mai ales în domeniile pe care le-ați menționat, uh, pentru că sunt implicații pentru toată lumea aici. Și în legătură cu pachetul Tupac, uh, săptămâna trecută am făcut o nouă propunere comisiei. Așteptăm reacția Comisiei la această nouă propunere moderată, timidă a Parlamentului European, dar care spune totuși un lucru. Când Consiliul vă cere un mecanism de supraveghere, o faceți. Dar când Consiliul a cerut un mecanism de, uh, de rezoluție bancară, faceți o astfel de, un astfel de mecanism pentru toate băncile, eu cred că atunci uh, se, puteți să ne faceți și nouă propunere legislativă acceptabilă. Mulțumesc, domnul Guerrero. Mulțumesc. Adinauri am vorbit despre consolidarea fiscală și creștere și că abordarea nu este foarte echilibrată. Și acum există o, o trimitere la politică economică durabilă inte, uh, și integrată. E bine că se discută despre asta, însă vă atrag atenția că această bază ar trebui să stea la uh, inaugurarea unui dialog cu privire la uh, noile abordări, pentru că la un moment dat nu ne-am ținut cont de um, factorul multiplicării și am uh, greșit. I-am propus uh, domnului comisar Ren inaugurarea unui dialog economic cu comisia, cu specialiști din afară pentru a formula o metodologie și cred că este pozitiv ceea ce s-a mișcat în politica fiscală cu privire la generarea creșterii și cred că ar trebui să preluăm la bord aceste idei uh, în uh, programul de creștere pentru 2013. E pozitiv așadar faptul că se ține cont de pilonul social, dar Parlamentul European și grupul meu în special nu vrea doar niște trimiteri sociale în celelalte patru sectoare, ci vrem un pilon adevărat pentru uh, elementele sociale un pilon care să fie la fel de important, să aibă aceeași pondere, să se gândească lumea, să încadreze acolo un pact social, chiar un pact pentru creștere și ocupare. Și mai spun ceva, și domnul Varoncu s-a referit la asta. Relația dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul European ar trebui să fie un lucru uh, real, dar uh, rolul Parlamentului European nu se limitează doar la asta. Dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă separată, atunci vedem că, de fapt, noi cerem că tot ceea ce ține de guvernanța economică să fie în colegiferare. Iar mecanismul european de stabilitate trebuie să fie unul care să aibă în vedere și implicarea Parlamentului European. Prin urmare, eu cred că Troica ar trebui să vină și să se justifice în Parlamentul European din când în când. Domnul Paroso și Vanupe menționau ambiția uh, E foarte important să țineți cont de faptul că ambiția cea mai mare e în Parlament și cu siguranță e corect când se spune că Comisia e mai ambițioasă decât uh, președintele uh, Consiliului și cons președintele Consiliului e mai ambițios decât statele membre. Să fim totuși prudenți, pentru că dacă e să găsim un numitor comun, dacă vrem să facem asta, atunci uh, dacă ne comportăm astfel, vom ajunge la numitorul comun zero. Uh, și ar trebui așadar să depunem eforturi cu toții pentru a progresa. Uh, Crăciunul bate la ușă, s um, um, a menționat deja asta și eu urez uh, sărbători fericite tuturor. Să vedem, uh, poate că rezultă altceva după 9 luni, ceva care să facă să avem fondurile de amortizare, în adevăratul sens al cuvântului, există, să nu, să nu uităm că Papa a spus că uh, chiar dacă s-a schimbat uh, modul în care e prezentată Ieslea, îngerii încă sunt acolo. Deci poate că asta nu se va schimba nici în cazul nostru. Domnul Lamasur. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Van Ropui, trebuie să vă felicităm pentru că ați înscris politica de securitate și apărare pe ordinea zilei. Iată, Trebuia ca aceste competențe noi să fie conferite prin tratatul de la Lisabona a Uniunii Europene de trei ani, dar uh, ne dăm seama că există în continuare multe subiecte tabu în concluziile Consiliului, fiindcă nu se vorbește despre securitate și apărare, nici despre relația cu NATO, nici despre uh, recursul la structura de securitate permanentă, nici rolul Agenției Europene de Apărare, nici nici despre nevoia de a avea o analiză comună a uh, pericolelor. Acest text era de actualitate acum 15 ani, iar noi încercăm să actualizăm acest text și să-l aducem uh, pe aceeași lungime de undă cu realitatea acum. Uh, unele aspecte de fond iarăși au fost lăsate în, suspens, în suspans. După trei ani de criză, trebuie să răspundem întrebării cine este uh, um, creditorul de ultim resurs, Banca Centrală Europeană a fost răspunsul. Dar Consiliul European nu pune următoarea întrebare, care este mult mai îngrijorătoare, cine trebuie să fie contribuabilor de ultim, de ultim resort. Iar uh, noi uh, aici la Parlament am discutat acest lucru. Dar această această întrebare a fost dusă și mai departe pentru cadrul bugetar al Uniunii Europene și cât pentru resursele proprii ale zonei euro. Iar uh, capacitatea bugetară a dispărut uh, peste noapte, așa cum a apărut. Dar, odată cu um, datoria Greciei și um, relaxarea acesteia, precum și garantarea depozitelor bancare, odată cu aceste uh, contracte noi propuse statelor membre. La ora actuală uh, se va face apel la contribuabil, dar cine sunt ei, când vor fi, când se va face um, când se va recurge la ei și cum. Și după aceea, încă o întrebare dificilă. În momentul în care se coordonează politici care țin în continuare în mod fundamental de competențele naționale, asta a spus și domnul Barroso, care trebuie, cine este decidentul de ultim resort. În ultimii trei ani, Uh, sub uh, conducerea dumneavoastră, domnule președinte, s-a văzut foarte clar care este rolul Consiliului European, dar care sunt uh, limitele. În perioada de criză este limpede că este singurul actor care acționează eficient. În momentul în care s-a terminat criza, atunci se, re, se întoarce la masa diplomatică. Iar 24 de diplomații, umăr la umăr, nu dau legitimitate europeană. Într-adevăr, se se schimbă lucrurile în momentul în care este vorba de un tratat care este ratificat de parlamentele naționale, ca și pentru uh, mecanismul de supraveghere și pentru tratatul bugetar. Dar în rest rămân, uh, rămânem la nivelul unor declarații simbolice uitate peste noapte de autorilor. Iar la concluziile, în concluziile Consiliului European, unde se face referire la competitivitate, dar nu se vorbește deloc nici de Europa 2020, nici de pactul de creștere Acolo s-au promis 120 de miliarde în plus acum șase luni, iar Uniunea Europeană nu a reușit nici măcar să-și plătească facturile pe care le datora pentru 2012. Și ce putere mai avem noi, zei, mai au zei, dacă, uh, dacă reprezentanților pe pământ îi ignoră cu totul? Și, Consiliul, și atunci se pun întrebări în ceea ce privește controlul parlamentar și interparlamentar al acțiunilor uh, Consiliului, dar ar trebui să-și pună întrebări și în ceea ce privește propria, propria sa persoană. Nu, uh, nu, șefii de, nu trebuie să se prezinte în fața mass media și nu trebuie să, repre, să reprezinte legitimitatea Uniunii Europene și să nu devină un monstru cu 27 de capete Uh, câteodată prea grandilocvent și să-și găsească locul pe care, îl, uh, pe care îl ocupă la nivel instituțional. Vă mulțumesc! Uh, dragi colegi, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere plină de viață. Mulțumesc celor doi președinți, președintele Consiliului, președintele Comisiei. Domnule Forhofstadt, dacă aveți voință să ne ascultați, mulțumesc pentru prezentări E ultima conferință a președinților din acest an. o conferință cu ușile deschise, dar oricum o conferință a președinților. Următoarea conferință a președinților are loc pe data de 10 ianuarie. Până atunci vă urez milioane de îngeri care să vă încânte de pe coline. Uh, Crăciun fericit! Uh, un 2013 fericit și cu sănătate și îmi doresc ca în 2013 pacea pe care o avem în Uniunea Europeană, pacea pe care o avem în Europa mulțumită Uniunii Europene să fie pacea de care să se bucure și alții în uh, alte colțuri ale lumii. Toate cele bune, reuniunea se suspendă.